Bună ziua, doamnelor și domnilor, bună dimineața. Invito tutti a prendere posto. Vă rog să vă luați locurile în sală. Ședința este deschisă. Bună dimineața tuturor! Am primit de la grupurile politice și de la membrii neafiliați numirile pentru uh, comisiile parlamentare în conformitate cu articolul 209 al, uh, din regulile de procedură ale Parlamentului. Listele numelor uh, membrilor fiecarei comisii au fost publicate pe site-ul Parlamentului European. După cum știți, în această dimineață avem pe ordinea de zi în mare parte alegerea chestiilor pentru Parlamentul Național și iată numele. Monica Lenova, Gilles Boie, David Caza, Carol Karski, Hans Ander. Candidații mi-au confirmat că au acceptat să li se propună numele. Și având în vedere acest lucru, numărul de candidați coincide cu numărul de posturi de chestori disponibile. Propun să îi alegem prin aclamare, conform uh, regulii 15.1. E quindi non ci sono vi sono devo chiederlo vi sono richieste di scrutinio trebuie să vă întreb declar prin urmare candidații numiți aleși la posturile de chestori ai Parlamentului European. Îi felicităm pe colegii Uh, care au fost aleși. Però una votazione la dobbiamo fare, come sapete, per stabilire. Însă trebuie să facem un vot pentru a stabili ordinea de precedență printre chestori. Prin urmare, trebuie să votăm acest aspect. În funcție de numărul de voturi primite de fiecare uh, chestor, se va stabili clasamentul acestora și acest lucru se face prin vot secret. Aceia dintre dumneavoastră care uh, au fost prezenți ieri după amiază au uh, fost informați cum se produce un vot secret, dar va trebui să facem un test, așa cum am făcut și ieri. Vom avea câteva nume de cântăreți ca să vedem dacă funcționează sistemul. Veți vedea că apar numele respective pe ecrane. Sunt uh, oameni faimoși, binecunoscuți. Cu ajutorul butoanelor puteți alege pentru cine doriți să votați. Și uh, când votul este deschis, Veți putea alege ordinea pe care o doriți. Haideți să facem testul. A votat toată lumea? Dragi colegi, vă rog să votați. Vă rog să votați pentru a putea face testarea sistemului. Vă rog să păstrați și liniștea în sală. Trebuie să votați pentru 5 dintre cei 8 candidați. Ar trebui să vedeți pe ecrane 8 persoane, trebuie să votați pentru 5 dintre acestea. puteți vota minim trei persoane, altfel uh, nu va fi considerat valabil votul dumneavoastră. Deci alegeți cele cinci nume. Votați pentru cel puțin trei persoane. Votul este deschis. A votat toată lumea? A votat toată lumea? Votul este închis acum. S-au votat 559 de persoane. Uh, voturi nule 86, deci voturile valide sunt 473. Ați ales și cântăreții. Siamo alla votazione su eh, i questori. Acum putem face votul real pentru numele chestorilor pentru a stabili ordinea acestora. Se aplică aceleași reguli, sunt cinci nume care vor apărea pe ecranele dumneavoastră, trebuie să votați pentru cel puțin trei persoane, altfel votul dumneavoastră va fi considerat uh, nul. Votul este deschis. A votat toată lumea?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 La votazione è chiusa. Votul este închis. de deputați au votat, voturile anulate 71, voturile valide 503. 407 voturi pentru Ann Sander. Pe locul 2, Benova, 391 de voturi. Domnul Caza, tot 391 de voturi. 317 voturi pentru domnul Gil. Con 261 onore... 261 de, voți, de voturi pentru domnul Caschi. Auguri, complimenti. Felicitări. Felicitări uh, colegilor care au fost uh, aleși uh, conform uh, regulii 18, aceasta este ordinea de precedență a acestor chestiuni. Biroul va fi informat cu privire la rezultatul acestui uh, vot, precum și instituțiile Uniunii Europene. Vom reveni la 10 și jumătate. Până atunci ședința se suspendă. Conform regulii 18, ordinea de precedență este stabilită pe baza ordinii um, în care s-au votat chestorii și vârsta în cazul în care rezultatul este egal, în care este emisă. Președintele. Ah. invito i colleghi a prendere Dragi colegi, vă rog frumos să luați loc. Riprendiamo la seduta. Reluăm ședința noastră. Pe ordinea de zi avem declarațiile Consiliului și ale Comisiei referitoare la concluziile Consiliului European de pe 20 și 21 iunie. Începem prin a da cuvântul președintelui uh, Donald Tusk în numele Consiliului. Aveți cuvântul. Vreau să salut aici și pe comisarul uh, Șefcovici, care este astăzi aici cu noi în plenară. Vă rog frumos, uh, domnule președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European, în primul rând, vreau să îi felicit pe membrii acestui Parlament și pe noul președinte pentru alegerea lor. Mult succes, sper să cooperăm frumos între instituțiile noastre. Parlamentul este democrație autentică. Membrii săi sunt aleși direct. Aceasta este uh, imaginea unora. Alții consideră că Consiliul European ar avea o astfel de legitimitate puternică democratică. Uh, dar de fapt ambele uh, afirmații sunt adevărate, deoarece ambele instituții sunt uh, democratice. Uh, trebuie deci să ne respectăm unii pe ceilalți și să cooperăm, deoarece numai atunci putem să mergem mai departe împreună. Iată de ce Consiliul European, când a propus noi lideri ai Uniunii, Ehm, s-a întâlnit cu membrii Parlamentului dumneavoastră de multe ori. Nu numai am făcut asta pentru că vă respect, ci și pentru că trebuie să ne asigurăm că deciziile pe care le luăm sunt luate într-adevăr în comun. Am reușit să le luăm aceste decizii la timp și, de fapt, mult mai rapid decât acum 5 ani. Cred că Alegerile care au fost făcute sunt unele nimerite. Pentru prima dată în istoria noastră, Consiliul Um, a propus persoane, personalități eminente pentru a conduce instituțiile noastre și mă bucur și de uh, paritatea de gen pe care am uh, reușit să o obținem. Uh, la vârf este o schimbare pozitivă. Um, nu numai că Europa vorbește despre femei, își alege femei în fruntea sa și sper că asta va inspira pe multe fete și femei pentru a lupta în continuare pentru credințele lor, pentru pasiunile lor și sper că va inspira și Parlamentul dumneavoastră când veți lua hotărârile respective. Doamnelor și domnilor, dragi prieteni, de-a lungul procesului de nominalizare am fost în contact strâns cu liderii verzilor, mai ales cu doamna Skeller, dar și cu domnul Filip Lamberts. Sunt pe deplin convins că cooperarea cu verzii și prezența lor uh, în organele de decizie ale Uniunii Europene va fi în beneficiul coaliției de guvernare, dar și în beneficiul Europei ca atare. De asemenea, fac un apel la toți partenerii pentru a implica pe verzi în nominalizări deși nu avem un lider în Consiliul European provenind din rândul acestor partide ecologiste. Sper că doamna Ursula von der Leyen, noua nominalizată, va asculta și ea acest apel și îl voi transmite personal în, uh, chiar de astăzi. După cum știți, în multe țări verzi reprezintă speranța și uh, libertatea și eu am mare încredere în aceste valori. Când vorbim despre Europa și diversele sale orientări, vreau să menționez unitatea și distribuția echilibrată geografică pe continentul nostru. Știți bine că mi-a fost uh, destul de greu să mențin unitatea pe continentul nostru. Am avut probleme cu Ucraina, cu Grecia, criza imigrației și procesul Brexit. Uneori am avut mai mult succes, alteori mai puțin, însă până la urmă am reușit să rămânem împreună. <clears throat> mai ales pentru că liderii au înțeles cu adevărat importanța acestei unități. Este important că numai atunci când suntem uniți putem să contracarăm uh, uh, sau să echilibrăm tendințele celorlalți uh, lideri globali. Bineînțeles că ne trebuie și consens. Uh, în discuții. Au durat acestea trei zile pentru că am vrut să mă asigur că toate țările mari și mici de peste tot din Europa sunt implicate și acceptă toate aceste discuții legate de um, liderii Europei, însă, bineînțeles că mai este loc de discuții în ceea ce privește reprezentanții din estul continentului și reprezentativitatea acestora. Mă gândesc mai ales la anumiți prim-ministri din partea socialistă care au uh, pus sub semnul întrebării echilibrul geografic efectiv uh, găsit. Acest echilibru geografic este unul dintre subiectele care ne-a preocupat, uh, dar cunoașteți aceste concluzii ale Consiliului, nu le voi mai repeta. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Grazie, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte Tusk. Acum dau cuvântul Comisiei. Comisarul Șefcovici, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte al Parlamentului European, domnule președinte al Consiliului, stimați deputați. Am plăcerea și onoarea să mă adresez dumneavoastră în numele președintelui Juncker acestui plen la, primul, um, la prima sesiune de la începutul legislaturii. Am discutat despre posturi și nume în ultimele zile și nopți. Uh, adesea durează mult să se găsească echilibrul corect și um, compromisul corect. Durează timp să pui omul potrivit la locul potrivit, mai ales când miza este viitorul Uniunii noastre. Tocmai de aceea sunt încântat că aceast, acest for l-a, pre, l-a ales pe președintele Sassoli, uh, pentru probabil cea mai dificilă, cel, cel mai dificil job. Stimate președinte, uh, spune domnul Șefcovici în italiană, felicitări. Și uh, vă felicit pe toți cei care ați fost uh, aleși și vă urez mult succes. Vă felicit nu numai par- din partea mea, ci din partea președintelui Comisiei și din partea întregului colegiu de comisari. Aș vrea să subliniez că cu toții Uh, așteptăm cu nerăbdare strânsa cooperare cu dumneavoastră. Același lucru se aplică tuturor candidaților numiți de Consiliul European, inclusiv președintele Comisiei Europene, um, cea candidata numită, doamna Ursula von der Leyen, care are tot ce îi trebuie pentru a uh, conduce uh, comisia. Bineînțeles, Parlamentul va avea ultimul cuvânt și vom avea oportunitatea să dezbatem asta în următoarele săptămâni. Însă, Consiliul din iunie nu a fost numai despre oameni și personalități. Era vorba despre priorități pentru următorii cinci ani. Mă bucur să pot spune că Um, avem multe în comun cele două instituții. Aș dori să mă refer numai la două puncte. În primul rând, dimensiunea socială. Acum, mai mult ca niciodată, trebuie să ne asigurăm că există egali- oportunități egale pentru toți, în momente în care Europa uh, se confruntă uh, cu multiple tranziții ecologice, economice, digitale. Toate acestea au efecte în viața de zi cu zi a cetățenilor. În al doilea rând, schimbările climatice. A fost momentul uh, în care am fost cel mai mândru ca membru al Comisiei când am putut semna în numele Uniunii Europene probabil cel mai important acord uh, din istoria recentă, acordul de la Paris și cel de la New York. Știți foarte bine că a fost o prioritate cheie pentru uh, comisie. Cu toții am lucrat din greu împreună cu dumneavoastră în ultimii cinci ani pentru a ne respecta angajamentele uh, din aceste acorduri putem spune că economia noastră este prima economie mare de la nivel mondial care și-a asumat angajamentele să reducă emisiile de, CO2 cu cel puțin 40% până în 2030, comparativ cu 1990. Cu ajutorul dumneavoastră și cu munca pe care ați depus-o și dumneavoastră ne vom asigura că respectăm această țintă până în 2030. Trebuie spus că este cea mai mare contribuție a unei mari economii la atingerea acestor obiective. Iar acum am creat cadrul legislativ pentru a permite atingerea obiectivelor. Pentru ca Uniunea Europeană să continue să fie lider, statele membre acum trebuie să uh, pună în fapte ceea ce uh, și-au asumat uh, în vorbe și în scris. Schimbările climatice însă nu se vor opri în 2030, fie că ne îndeplinim obiectivele sau nu. Tocmai de aceea Uniunea Europeană trebuie să-și asume un angajament clar de uh, neutralitate climatică până în 2050, așa cum a propus Comisia Europeană anul trecut și cum a sprijinit de altfel și Parlamentul European și um, um, cum a fost recunoscut și de o um, bună parte a Consiliului. Um, aceste planuri climatice sunt în interesul uh, nostru al tuturor, inclusiv um, în interesul um, unor țări poate mai mici din Uniunea Europeană care trebuie în, încă să-și atingă obiectivele. Ne-am asumat angajamentul de a investi cel puțin 25% din următorul cadru buget pe termen lung în, în combaterea schimbărilor climatice. O parte uh, și în Uniunea Piețelor de Capital am prevăzut uh, elemente astfel încât uh, fluxurile financiare să fie redirecționate către investiții mai durabile. Însă, nu putem uh, obține nimic din toate acestea dacă nu avem fondurile necesare la momentul respectiv. Tocmai de aceea subliniez faptul că în această toamnă va trebui să ajungem la un acord privind cadrul financiar multianual. Și am încredere în faptul că dumneavoastră, stimați deputați, um, veți uh, considera că este o prioritate încheierea negocierilor cu președinția uh, finlandeză. Cetățenii au solicitat la alegeri o Europa eficientă și știm că acest lucru se poate întâmpla numai dacă bugetul este finalizat la timp și pentru asta este nevoie de disponibilitate de compromis din partea tuturor. Mă gândesc la zecile de mii de cercetători din Uniunea Europeană, 100 de mii de, um, beneficia, de uh, beneficiari de fonduri de coeziune, milioane de studenți Erasmus. Cu toții nu vor avea decât de câștigat dacă uh, bugetul este lansat la timp în 2021. Și cum vorbim despre bani, la Consiliul uh, European am putut vedea cum munca noastră din ultimii ani pentru a, um, aprofundarea Uniunii Economice și Monetare uh, dă rezultate. Avem o rată de inflație de 1,8% în zona euro, o, uh, zona euro, o monedă stabilă. Deci băncile europene sunt mult mai stabile, um, avem um, rezerva uh, de capital privat de 20% um, față de 10% înainte de criză, iar um, rata creditelor neperformante a fost înjumătățită din 2014 și se apropie de nivelurile dinainte de criză. Însă nu trebuie să um, ne complacem, mai este mult de făcut pentru a duce la bun sfârșit Uniunea Economică și Monetară. Instrumentul bugetar pentru convergență și competitivitate este un pas important către o linie bugetară pentru euro. Trebuie să asigur, să asigurăm finanțarea și guvernanța. De asemenea, este nevoie de uh, eforturi pentru mecanismul european de stabilitate, pentru ca el să fie eficace și credibil. Și uh, pentru asta trebuie să fie cu timpul integrat în uh, achiul comunitar. De asemenea, avem nevoie de un sistem de garantare a depozitelor. Nu putem să uh, comun. Nu putem aștepta următoarea criză pentru a face progrese la aceste elemente cruciale. Mai este mult de făcut, deci, și mă bucur că um, acest plen este doar începutul activității dumneavoastră. Aș vrea să închei cu câteva cuvinte despre alte elemente discutate la Consiliul European. Aș vrea să Uh, afirm sprijinul nostru pentru Cipru în uh, perspectiva uh, sau având în vedere um, explorările ilegale din partea Turciei. Președintele Juncker a spus la summitul de la Sibiu că din acest punct de vedere este cipriot. Cu toții am spus că suntem cu toții ciprioți. Comisia acum um, urmează um, cu acțiuni concrete acest angajament. Și sunt, uh, pot să-i asigur pe cetățenii ciprioți că vom face ce avem de făcut. Vom fi solidari cu Ciprul. Nu pot să menționez Ciprul fără să îmi uh, să-mi exprim condo- uh, condoleanțele față de uh, pre- uh, fostul președinte Cristofios, un om care a jucat un rol foarte important pentru Cipru. În Balcanii de Vest, aș dori să mm, repet angajamentul Comisiei pentru a oferi o perspectivă europeană a regiunii. Mi se pare că este cea mai bună cale pentru a aduce stabilitate în regiune și este cea mai bună cale de a depăși uh, confruntările bilaterale. Statele membre, de asemenea, au amânat uh, până în octombrie decizii pentru um, aderarea la Uniunea Europeană a Albaniei și a Macedoniei de Nord. Ușile rămân deschise pe baza evaluării progreselor um, efectuate. Însă, între timp, este esențial ca cele două țări și um, întreaga regiune să-și păstreze elanul. Eforturile sunt cele mai importante, în acest sens, sunt cele mai importante pentru cetățeni din uh, regiune Uniunea Europeană va sprijini toate eforturile pentru a atinge aceste obiective. Nu în ultimul rând, aș vrea să îmi exprim sprijinul uh, fără echivoc și complet pentru Ucraina. Uh, urmărim îndeaproape ce se întâmplă în estul țării și vom face tot ce putem pentru a se implementa acordul de la Minsk. Este prioritatea numărul 1. Comisia Europeană va repeta acest mesaj cu claritate la Kiev, la următorul summit UE-Ucraina. Și eu voi face la nivel personal tot ce pot pentru a mă asigura că va exista o continuare a uh, tranzitului uh, de gaze naturale prin Ucraina pentru, uh, următor, pentru uh, viitor. Și uh, discuțiile cu Rusia vor uh, continua începând cu luna septembrie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Președinte. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte Șefcovici. Acum îi dau cuvântul președintelui González Pons în numele grupului Partidului Popular European. Aveți cuvântul. În numele forței majoritare din Parlament, vă felicit, domnule președinte Sassoli, și vă urez mult succes. Dumneavoastră v-ați bucurat de voturile noastre, de aceea vă rog ca acum și nici peste două jumătate să nu uitați acest lucru. În același timp vreau să-l felicit și să-i mulțumesc președintelui Tajani care a apărat întotdeauna onoarea și demnitatea acestui Parlament și a tuturor membrilor. Mai mult țin să-i felicit pe noi colegi, pe veterani. Trebuie să știți că pe umerii noștri avem răspunderea de a reprezenta poporul european. Suntem singura instituție europeană aleasă direct de poporul european. Pe cine nu voi felicita? Ei bine, nu-i voi felicita Consiliul. Cu tot respectul, domnule Tusk, nu puteți să aveți motive de mândrie, nici în ceea ce vrește procedurile, nici în ceea ce vrește acele veto și nici în ceea ce vrește lipsa de respect arătată față de alte instituții. Acum, extremiștilor, nu știu dacă sunt astăzi în sală, însă marțea trecută s-au întors cu spatele când s-a cântat aici imnul Europei extremiștilor, vreau să le spun că noi niciodată nu vom întoarce spatele când se ascultă imnul Marii Britanii. Asta înseamnă să ai principii și asta e diferența, de a avea principii sau nu. Și vorbesc astăzi aici în numele unui grup politic care este profund pro-european, care a ajutat la construirea Europei de la temelii. Suntem grupul unui partid care a fundat Uniunea Europeană. Suntem un grup care, spre deosebire de alte grupe, grupuri, va fi întotdeauna dispus să se sacrifice și să facă compromisuri pentru a ajunge la un acord. Suntem un grup care se mândrește cu președintele său și cu candidatul care a câștigat și a făcut campanie, Manfred Weber. Manfred Weber se bucură de sprijinul nostru. El, deși nu a pretins asta, el reprezintă spiritul democrației europene față de Consiliu. Europa, dincolo de faptul că trebuie să pară democratică, trebuie să fie cu adevărat democratică. Și de aceea, de ani de zile, Parlamentul European a apărat acest proces de șpiță în candidat. Deoarece noi credem că cetățenii europeni nu au uh, dreptul doar să aleagă cum vor fi conduși, ci și de către cine vor fi conduși. Vă voi spune un lucru. Am crezut în trecut în acest proces de șpiță în candidat, credem în continuare și peste 5 ani tot în asta vom crede, deoarece preferăm să vorbească urnele și nu să se ia decizii în spatele ușilor închise. Interesele legitime ale guvernelor din Consiliu nu ar trebui să se impună cu forța împotriva voinței reprezentate de cetățeni prin alegerea acestui Parlament. Ei, în bine, acum pot să vă spun că PP-ul, Partidul Popular European, va sprijini candidata propusă de Consiliu. Și asta deoarece dăm dovadă de responsabilitate. Dumnezei aparține partidului politic care a câștigat alegerile. Și știm că în fruntea Comisiei vom avea o persoană pregătită și gata să apere interesele Europei. Noi, ca grup politic, ne mândrim de faptul că Ursula von der Leyen va fi prima femeie în fruntea Uniunii Europene. Și ne bucurăm mai ales că e o femeie de centru-dreapta. Totuși, Consiliul și candidata sa vor trebui să negocieze un program cu Parlamentul European. Și de aceea îi rog pe membrii Consiliului să se gândească la un lucru. Viitorul Europei nu mai poate fi hotărât în spatele ușilor închise și în niște conspirații secrete. Procesul acelui șpiț în candidat nu se referă la alegerea unei femei sau unui bărbat. Nu, e vorba ca cetățenii să aleagă persoana care să-i conducă în Europa. E o idee revoluționară. Asta e democrația, de fapt. Consiliul are dreptul să propună Parlamentului un candidat care să fie președinte al Comisiei, însă Consiliul nu are dreptul să ignore toți candidații care au fost votați de cetățenii europeni. Dumneavoastră și domnule Tusk ați uh, a format o structură care, iată, acum ignoră cu totul Europa de Est. Nici o persoană din Europa de Est nu e acum în frunte. Deci dumneavoastră ați impus un veto uh, la adresa candidatului care a fost votat de peste 40 de milioane de locuitori, deci peste populația țării dumneavoastră. Deci ați impus structura comisiei. Ați impus și câte vice, câți vicepreședinți uh, vor fi. Asta i-ați impus doamnei Ursula von der Leyen și ați făcut-o fără să consultați Parlamentul și asta contravine tratatelor. Dumneavoastră, practic, ați vrut să-i spuneți Parlamentului pe cine să numească președinte aici, în Parlament. Deci ați ajuns chiar să faceți acest lucru. Deci dumneavoastră chiar vreați, ați ajuns să hotărâți și cine va fi președintele Băncii Centrale Europene, ca și cum acest post ar fi doar un post politic. Asta se înseamnă, asta e o proastă educație democratică. Dumneavoastră le-ați dat dreptate și apă la moară euroscepticilor. Să guvernezi din capitale e tot o formă de naționalism. Și niciunul din președinții care fac parte din Consiliu nu ar îndrăzni să facă ce au făcut la Consiliul Țărilor, deoarece tribunale constituționale i-ar împiedica să facă asta. Aveți noroc, aș zice eu, aveți noroc. Articolul 7 din tratat nu poate fi aplicat Consiliului, deoarece astăzi Comisia Europeană chiar ar avea o problemă. Deci dumneavoastră, cei din Consiliu, ați Uh, cauzat un conflict politic foarte grav între Consiliu și Parlament în legătură cu cine conduce Europa. Și vă spun un lucru, grupul meu parlamentar consideră că în Europa poporul este cel care trebuie să hotărască, deoarece asta e democrația. Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte González Pons. Acum îi dau cuvântul doamnei președinte Garcia Perez, care conduce grupul socialiștilor și democraților. Aveți cuvântul. Irace, te rog. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în alegerile din luna mai, cetățenii europeni ne-au transmis un mesaj clar. Au încredere în Europa, însă își doresc schimbări. Și vă pot asigura că grupul meu politic are și a luat un angajament și are și responsabilitatea pentru a provoca aceste schimbări. Noi credem că fără nicio îndoială Franz Timmermans ar fi fost cel care ar fi trebuit să fie la cârma Comisiei Europene. În primul rând pentru că a fost în candidat și el ar fi putut întruni o majoritate de voturi aici în Parlamentul European și deoarece astfel s-ar fi respectat normele democratice și regulile democratice pe care ni le-am stabilit. Și în al doilea rând, un element la fel de important. Candidatul nostru a fost dat la o parte deoarece în trecut a apărat valorile Uniunii și statul de drept. Deci să știți foarte clar că noi vom uh, lucra și cu mai multă um, energie pentru ca aceste valori să fie respectate. Însă în politică contează un lucru fundamental și anume să dai dovadă de coerență. Și nu e coerent să vii aici și să impui așa pe ușa din spate o decizie a Consiliului și să spui, da, va trebui votată pentru. Nu mi se pare deloc coerent ceea ce faceți. Însă un lucru trebuie să știm clar. Principiul fundamental care e la baza Uniunii Europene este demnitatea omenească și dacă am fi coerenți față de aceste valori, am fi acționat deja de mult timp în mod coordonat și ferm pentru a vorbi despre politică în Uniunea Europeană, pentru a vorbi despre modul în care suntem uh, sau nu în stare să respectăm drepturile omului, pentru a vedea dacă uh, Putem face tot posibilul pentru ca valorile fundamentale ale Uniunii să fie respectate. Trebuie să facem mai mult. Eu vreau să vorbesc despre politică și vreau să vorbesc despre modul în care acest grup va duce la schimbări. Eu mă bucur că tribunalele din Italia au eliberat-o pe capitanul Carola Archete. Asta se întâmplă când, în sfârșit, există o separare a puterilor într-un stat și de aceea e fundamental să menținem separarea puterilor în stat și asta gândindu-mă la democrațiile neliberale. Însă trebuie să facem mai mult, trebuie să eliberăm, să evităm să mai apară astfel de, so- de situații din cauza lipsei de solidaritate. Cum să-i consideri niște infractori pe cei care salvează vieți omenești? Deci cum să ajungi la așa o josnicie? Și când e vorba de politică și de conținuturi, noi nu vom sprijini nicio candidată și niciun candidat care va dori să, ca lucrurile să rămână așa cum sunt și să nu facă reformele de guvernanță economică și care nu va uh, fi de acord că trebuie să avem o transformare economică. Deci, în fiecare vineri, adolescenții europeni ne spun că trebuie să acționăm. Deci, practic, suntem aici într-o cursă contra cronometru. Deci, nu trebuie să-i dezamăgim pe acești tineri și de aceea vom fi exigenți în ceea ce privește agenda climatică. Incluziunea trebuie să fie pe agenda comisiei și durabilitatea. Pe noi ne-a dezamăgit faptul că nu a existat unanimitate în ceea ce privește respectarea angajamentelor luate la Paris. Parlamentul nostru întotdeauna a fost pionier în acest sens și în continuare grupul nostru va face tot posibilul pentru a uh, determina Consiliul și Comisia să fie mai ambițioase și de aceea felicit președinția finlandeză a Consiliului pentru propunerile pe care le-a făcut pentru un viitor durabil. Vom vorbi în continuare despre politică. Avem nevoie de un cadru financiar multianual ambițios pentru a ajunge la schimbările necesare. Nu avem cum să facem mai multe cu mai puțin bani și Parlamentul acesta se va lupta din răsputeri pentru a obține fondurile necesare pentru politicile pe care le vom adopta. Amintiți de programul Europa 2020? Ei bine, în șase luni e 2020 și n-am reușit să reducem numărul de persoane care sunt în risc de excluziune. Vroiam 20 de milioane, mai puțin, dar am obținut doar 5. Deci, unii oameni încă plătesc consecințele crizei. Nu cifrele ne interesează pe noi, ci oamenii și vrem ca acea creștere economică să însemne că și cetățenii Europei pot trăi mai bine, cu o dreptate socială mai marcată. Trebuie să schimbăm structura de guvernanță economică. Vrem, economie, vrem o economie socială și solidară și pentru asta trebuie consolidat procesul semestrului european. Pentru se include și obiectivele de dezvoltare durabile ONU și pilonul social de drepturi sociale. De asemenea, trebuie reformată Uniunea Monetară. Nu putem aștepta încă o criză pentru a reforma zona euro, pentru a o dota cu o capacitate fiscală și cu o schemă de garantare a depozitelor. Însă nu vom fi în stare să atingem aceste obiective dacă în paralel nu vom lupta pentru agenda globală. Vrem o Europă puternică, să promovăm standarde de muncă, de mediu, în acordurile multilaterale. Cetățenii au așteptări mai mari de la noi. Ei vor ca noi să uh, uh apărăm drepturile sexuale și reproductive sau drepturile comunității LGTB, deci ceea ce s-a obținut până acum. Să facem tot posibilul pentru ca diferența de salarizare între bărbați și femei să nu mai existe. Și bineînțeles, de noi depinde combaterea principalului flagel și anume violența împotriva femeilor. Femei care în continuare sunt asasinate doar pentru că sunt femei. Asta mai există, din păcate. Și bineînțeles, noi suntem aici pentru a veni cu niște soluții. Nu ne putem permite să mai așteptăm. Suntem aici pentru a construi o Europa puternică, bazată pe valorile egalității, a solidarității, a durabilității și a dreptății. Și vom lupta cot la cot cu toți cei care apără aceste obiective. Deci haideți să nu îi dezamăgim pe cetățenii care au avut încredere în noi. Grazie, președinte Garcia. Mulțumim, doamnă președinte Garcia Perez. Acum îi dăm cuvântul domnului președinte Cioloș în numele grupului Renew Europe

din partea verzilor. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, în primul rând aș dori să urez bun venit celor două treimi de membri care sunt proaspeți ale, proaspăt aleși. Eu am fost ales prima dată în urmă cu 10 ani și îmi amintesc de emoția de a reprezenta împreună 500 de milioane de cetățeni. Într-adevăr, la nivel mondial sunt numai 7 la, e numai 7% din populație, însă iată, sunt totuși 500 de milioane de uh, cetățeni. Pe 26 mai, 200 de milioane de cetățeni au participat la alegerile pentru Parlamentul European, sediul democrației transnaționale. Participarea a fost foarte mare și am îndrăznit să uh, visez că grupurile um, politice vor uh, decide să um, vină cu un proiect de schimbare împreună și iar acest proiect ar urma să se bucure de o majoritate în acest Parlament pentru a răspunde la urgența de mediu, socială și democratică. Astfel, demonstrând că Uniunea Europeană lucrează în serviciul tuturor. Un astfel de proiect, de contract, ar fi uh, permis uh, Uh, Parlamentului să um, vină cu o propunere de persoană care să, nume, care să fie președintele Comisiei Europene. Ar fi fost vorba de o personalitate credibilă, susținută de o majoritate largă care să reprezinte forțele care au câștigat alegerile europene. Iar în fața acestei propuneri, Consiliul nu ar fi avut de ales decât să accepte cu riscul de a se, uh, dacă nu ar fi acceptat, de a intra într-o confruntare directă cu Parlamentul. Într-un astfel de scenariu, Parlamentul European, la fel ca niciodată înainte, ar fi putut să-și exprime capacitatea de a uh, reprezenta direct cetățenii europeni. Ar fi putut veni cu răspunsuri la dezamăgirea față de lumea politică. Iată, ce ar fi, care ar fi putut fi situația la deschiderea primului plen Uh, din această legislatură. Grupul Verzilor, Alianța Libera Europenilor, a luptat pentru acest uh, scenariu. Am uh, lucrat în acest sens. Provocarea, într-adevăr, era enormă. Timpul nu era alături de noi, dar când e voință, se poate. Tocmai aici, în Parlamentul European, a lipsit această voință. Majoritatea Parlamentului European a preferat o cale care uh, îl va duce să devină uh, executantul deciziilor luate de Consiliu cu excepția situației în care uh, ceea ce am ascultat din stânga și din dreapta mea uh, să fie tradus în fapte, dar mă îndoiesc. După cinci zile de târguială deloc glorioase, Consiliul uh, a acaparat acest proiect și încarnarea sa. S-a ajuns la un fel de casting um, de care ne îndoim că va uh, duce la schimbarea pe care o atât de mult ce-o doresc cetățenii. E legitim să-i critici pe șefii de stat și de guvern. Am auzit mult asta aici. Dar aș vrea să spun asta astăzi. Dacă Parlamentul este slăbit în urma acestui episod, atunci, în mare parte sau în parte majoritară, este vina sa. Îi, doresc, îi mulțumesc președintelui Tus pentru cuvintele amabile pe care le-a adresat în mod explicit familiei, familiei politice pe care am onoarea să o conduc uh, aici cred în sinceritatea cuvintelor dumneavoastră, dar cred că uh, la Consiliu, dar și în acest uh, Parlament, această dorință de a asocia familia verzilor la, deciziilor ce, la deciziile ce urmează să fie luate nu este partajată de toată lumea, ca să mă exprim uh, eufemistic însă eu mă bazez pe încrederea acordată de cetățeni și nu vom renunța. În următorii cinci ani ne vom utiliza forțele, cei 75 de uh, deputați, pentru a face a obține o Europa mai justă, mai durabilă, mai democratică. Vom lupta pentru, uh, pentru protecția climei, a biodiversității, a resurselor naționale. Vom lupta pentru justiția socială, fiscală, pentru egalitatea uh, de gen. Uh, vom apăra libertatea, drepturile omului și democrația participativă. Pe scurt, vom lupta pentru o Europa care să pună pe primul plan demnitatea fiecărei ființe umane, în detrimentul uh, profiturilor. Ceea ce am auzit astăzi uh, nu se monopolizează, ci se uh, împărtășește și celelalte instituții europene, Consiliul, Comisia, um, la nivel național, regional, local, uh, vom coopera cu toți cei care, uh, care împărtășesc cu noi această, um, această cauză. În ceea ce privește mediul, casa arde, iar în fața acestei urgențe avem nevoie de o alianță care să includă pe toată lumea, pentru că numai asta ne poate salva. Mulțumesc! Președinte. Mulțumim, domnule președinte Lambert. Acum, în numele grupului Identitate și Democrație, domnul Țani. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule președinte Tusk, iată că, încă o dată, instituțiile europene le-au oferit cetățenilor un spectacol nedemn. Deci după campania electorală și după alegerile din 26 mai exista ceva speranță că se vor schimba procedurile. Uh, dar ce, în ce spectacol v-ați dat? Și ați văzut ce turgâieli politice au avut loc în zilele astea. Cetățenii europeni uh, nu vor înțelege niciodată de ce ați procedat așa cum ați procedat. Consiliul a hotărât să arunce la gunoi o metodă discutabilă, e drept, pe care Parlamentul a încercat să o apere, și anume metoda în candidatului și astăzi Parlamentul și grupurile parlamentare se plâng că în pachetul uh, de măsuri acordat uh, de către șefii de stat și de guvern nu există respect. Iată că și astăzi demonstrați fățărnicia dumneavoastră și faptul că nu urmați faptele, vorbele de fapte. Dacă Parlamentul vrea într-adevăr să fie respectat și dacă vrea într-adevăr să apere o majoritate și dacă vrea într-adevăr să apere metoda uh, spitzen candidatului, e nevoie de fapte, nu doar de vorbe. Deci puteți vota împotriva candidatei propuse de Consiliu acum pentru a conduce Comisia Europeană. Ați face, dacă ați face un astfel de gest, poate că într-adevăr ați putea fi considerați coerenți. Dacă nu, Uh, vorbele dumneavoastră vor fi ca întotdeauna vorbe în vânt și veți demonstra încă o dată că instituția dumneavoastră nu are nicio valoare și nu are niciun cuvânt de spus în ceea ce privește structurile de putere în Uniunea Europeană. Acum, în ceea ce privește uh, programul cu care va veni Consiliul, da, așteptăm, bineînțeles, uh, să vedem ce ni se va propune, însă nu ne așteptăm la o schimbare majoră ca cea pe care au ales-o cetățenii în 26 mai. Nu credem că va exista o schimbare a politicii pentru a soluționa problemele cu care se confruntă cetățenii europeni. Majoritatea care a guvernat în Europa a dat greș până acum. Criza economică în continuare se face simțită. Europa e continentul cu creșterea economică cea mai lentă și asta din cauza unor alegeri nebunești luase, luate de instituțiile europene care nu doar că n-au fost în stare să-i ajute pe cetățeni, ci chiar au agravat problema. Problema securității interne. Noi, cei care am fost în fostul mandat, am văzut cum uh, au existat două atentate grave și la Bruxelles și la Strasburg, la ambele sede ale Parlamentului. Acum cetățenii noștri nu mai pot circula în libertate în orașele noastre, instituțiile europene n-au fost în stare să vină cu o soluție. Al treilea lucru se referă la gestionarea fluxurilor migratorii. Atâta timp când nu vom fi în stare să oferim o protecție granițelor noastre externe, atâta timp când nu vom fi în stare să-i protejăm pe cetățeni, aceste instituții nu doar că nu vor ajunge niciodată la un acord în legătură cu redistribuirea celor care au sau nu dreptul să intre în Europeană, dar riscăm chiar ca acest continent să fie strivit de niște fluxuri migratorii uh, uh, nedurabile. Grupul nostru în următorii ani pentru asta se va lupta. Și în ciuda faptului că majoritatea sau majoritățile care, iată, încă o dată au hotărât să demonstreze că această instituție nu e instituție cu adevărat uh, democratică. Au exclus practic pe cei care reprezintă cam 20% din cetățeni. Deci, în ciuda acestui fapt, noi vom continua să ne luptăm pentru a combate această viziune a Europei care practic nu poate să ducă decât la faliment. Deci noi vom arăta clar că dacă Europa vrea să se salveze, totul trebuie să pornească de la statele naționale, de acolo. Acela este adevăratul spațiu al democrației. Deci vom face eforturi pentru a pune sub semnul întrebării acea retorică a lipsei de alternativă cu care veniți de fiecare dată pentru a soluționa problemele. Deci nu faceți decât să oferiți mai multă putere birocraților îndepărtați de cetățeni. Nu, nu asta e Europa pe care și-o doresc cetățenii și pe care ne-o dorim noi. Și dacă o continuați pe acest drum, Europa chiar riscă să se dezmembreze. Iată, divergențe între statele membre, între instituții, divergențele acestea sunt în creștere și nu vom ajunge la o soluție. Grupul nostru, Identitate și Democrație, va porni de la această viziune. O Europa în care statele membre să orienteze cooperarea europeană și să protejeze diversitatea pe care dumneavoastră vreți să o omologați prin lege. Vă mulțumim, domnule președinte Acum, în numele grupului conservatorilor și reformiștilor, are cuvântul domnul Legutko. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte, și felicitări, mult succes. Cred că concluziile cele mai evidente care provin de la ultimul Consiliu sunt cum că mecanismul șpiță în candidat a murit e oale și ulcele și uh, înseamnă asta cu o glumă din uh, Monty Python, aș spune. Mie nu pare rău de acest deces, pentru că, practic, nu știu, nu spune nimic tratatul despre șpiț în candidat. Nici o propoziție, nici un cuvânt nu apare în acest sens. Nimic. Știu, bineînțeles, că mulți uh, în politica europeană și aici în Parlament uh, uh, consideră că regulile și tratatele sunt așa mai mult de fațadă până la urmă. Și domnul Timmermans nu este candidatul poporului sau popoarelor europene. Domnul Timmermans, Timmermans a fost uh, un candidat al uh, stângii europene. E bine că nu-l mai avem uh, pe scenă și sper că nu se va întoarce prea curând, pentru că, de fapt, uh, procesul acesta de șpiță în candidat uh, era menit a menține la putere pe cei din de la care sunt deja la putere și nu de a deschide spațiul politic altor orizonturi. Din potrivă, deci, uh, bineînțeles că au existat probleme cu regulile noastre proprii din totdeauna. Parlamentul însuși nu și-a respectat um, regulile proprii. Chiar ieri s-a dat în spectacol Parlamentul în sensul că am văzut încă o dată că această aulă știe să-și bată joc de propriile reguli. Domnule președinte Tusk, Consiliul nu are niciun fel de drept să spună cine este președintele Comisiei Europene. Asta este o încălcare flagrantă a tratatului. Este ceva pur și simplu discreționar ceea ce ați uh, făcut. Uh, așadar, iată, nici Consiliul nu e departe de a fi adică nu este ireproșabil, dar ceva pozitiv tot se desprinde din ultimul Consiliu, și anume principalele forțe din Europeană, principalii lideri, lideri uh, nu au reușit să impună pe cine vroiau ei până la urmă și să treacă peste capul celorlalte state membre, sperând că o să meargă totul ca de obicei, ca uns. E, nu a mers chiar așa și cred că anumite învățăminte trebuie să fie trase din această po- poveste și sper că lucrurile se vor schimba, practicile se vor schimba pentru că nu vrem să mai asistăm la uh, o asemenea situație în care două, trei țări, două, trei persoane dictează împreună cu acoliții lor uh, direcția în care o ia, pe care o ia întregul continent. Sunt uh, de asemenea îngrijorat atunci când îi aud pe antevorbitorii mei spunând că dumneavoastră, doamnelor și domnilor, pare că nu trageți învățăminte din ceea ce s-a petrecut efectiv la alegerile europene. Păreți hotărâți să continuați și să o țineți pe aceeași strategie. Numărul persoanelor care critică aceste strategii este în creștere. Din ce în ce mai mulți oameni sunt critici față de această strategie. Mult mai mulți acum decât acum 5 ani. Această evoluție este uh, în continuare în creștere și nu auziți și nu vedeți nimic din aceste semne și semnale de alarmă. Și ar trebui să o faceți, pentru că dacă nu schimbați uh, direcția, ei bine, consecințele vor fi dezastruoase. După cum am spus, există un semnal așa pal de la ultimul Consiliu European, cum că lucrurile totuși ar putea să se îmbunătățească. Ehm, parcă am ceva eh, speranțe, dar speranțele mele sunt cam zero după ce aud ce aud aici eh, în aceste zile. Însă asta este, asta este situația și să nu veniți să plângeți mai târziu. Mulțumesc foarte mult, uh, domnule președintele Gutko. Vă rog frumos, domnule Schildemar, pentru GUE. Ja, vielen Dank, Herr... Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, dați-mi voie să vă felicit încă o dată pentru alegerea dumneavoastră. Domnule Sasoli, de la dumneavoastră ne așteptăm să fiți un președinte care sprijină transparența, Uh, care să fie transpartinic și care să apere drepturile Parlamentului în fața Comisiei și Consiliului. Și iată că vin la subiect. Domnul președinte Tusk uh, a găsit o soluție în pokerul uh, de personal. Unii dintre dumneavoastră v-ați plâns de asta, cu toate că familiile dumneavoastră politici, politici au participat la atingerea acestui rezultat. Însă, scandalul uh, este de fapt că aceste soluții se găsesc în spatele ușilor închise. Se lucrează la soluții în mod lipsit de transparență, nu este inclus Parlamentul și nu sunt respectate principiile democratice. Încrederea cetățenilor este um, trădată și se aduce un deserviciu enorm Uniunii Europene. Ehm, deciziile luate în spatele ușilor închise, în restaurante de lux, creează impresia că e vorba numai de posturi și nu de conținuturi. Însă noi, eh, din partea stângă a Parlamentului European, din partea milioane de cetățeni am primit sarcina ca aici în Uniunea Europeană să luptăm pentru o schimbare progresistă de politici și ne asumăm această sarcină cu plăcere. Unele grupuri politice, unii colegi, în ultimele săptămâni, au negociat între ei cu intensitate și au încercat să creeze un fel de contract de coaliție. S-a vorbit despre asta. Verzii, socialdemocrații, liberalii, conservatorii. Dragi colegi, eu cred că um, consensul bazat pe cel mai mic numitor comun nu uh, aduce, nu este pe măsura așteptărilor cetățenilor. Este nevoie pentru a combate schimbările climatice de majorități progresiste în această sală. Vrem să combatem uh, și evaziunea fiscală, spălarea de bani și pentru asta este nevoie de majoritate progresistă în acest, uh, în acest Parlament. Uh, Comisia uh, a uh, celebrat semnarea acordului uh, de liber schimb UE-Mercosur. Pentru mine este inacceptabil, inacceptabilă semnarea acestui tratat. Nu poate să fie politica acestei Uniuni Europene să scape de, stand, de standardele de drepturile omului pentru niște mărunțiși Iată, o astfel de politică este cea care dă apă la moare extremiștilor de dreapta. Nimeni nu mai înțelege uh, și nu mai poate să înțeleagă de ce acționăm așa și nu pot decât să fac apel la întregul Parlament European să se poziționeze în opoziție față de acest uh, acord. Și da, Um, grupul nostru este pentru o um, politică de migrație um, umană care să garanteze drepturile omului. Și ne bucurăm tocmai de aceea că în confruntarea dintre doamna capitan Carola Rachete și așa numitul Il Capitano, scorul este de 1 la 0. Sperăm că se va continua tot așa. Haideți împreună să lucrăm pentru o schimbare progresistă în Uniunea Europeană. Noi ne-am publicat uh, programul și suntem uh, dispuși să începem să lucrăm. Grazie, președinte Șirdevan. Președinte Begin, non iscritti, prego. Doamna Begin acum de la neinscriși. Mulțumesc, domnule președinte. Am aici o copie a Tratatului de Funcționare a Uniunii Europene și aș ruga pe toți să citească cu atenție acest tratat. Veți descoperi de câte ori a fost încălcat acest uh, tratat a fost încălcat atunci când uh, nu s-a oferit solidaritatea Italiei cu privire la migrație. A fost încălcat când uh, anumite reguli au fost aplicate practic literam pentru unii, în timp ce s-au închis ochii pentru prieteni. După aia se vorbește despre transparență, dar la Consiliul reuniunile sunt cu ușile închise. Se vorbește despre principiul de precauție, după care e autorizată folosirea glifosatului. Se vorbește despre apărarea lucrătorilor, însă nu există un salariu minim care să garanteze drepturile milioanelor de cetățeni europeni europeni președintele, premierul Conte a pus uh, degetul pe rană la următorul Consiliu. Da, iată că motorul practic s-a prins cam tare. În ultimele săptămâni uh, ați făcut practic niște licitații pentru a obține aceste posturi la nivel înalt, însă cetățenii n-au înțeles nimic. Ați vorbit de tot, despre tot, dar nu despre problemele reale ale cetățenilor. Deci această Europa trebuie să aibă un alt motor. Haideți să schimbăm împreună regulile, haideți să dăm mai multă putere Parlamentului European an în ceea ce privește alegerea candidaților. Faceți ca guvernul Conte. Nu mai veniți cu astfel de opțiuni uh, take it or leave it. Deci nu e posibil. Noi suntem Europa vie, noi suntem cei care avem legitimitate prin dreptul, uh, prin votul popular. Noi suntem cei care uh, vrem să respectăm acest tratat. tratat. Haideți să ne întoarcem la origini, la acest tratat. E nevoie de mai multă solidaritate, de mai multe drepturi, de mai multă dezvoltare mai mult, mai puține mm, lecții oferite de uh, franco-germani și mai puțină aroganță. Împreună putem schimba Europa și cetățenii ne cer tocmai acest lucru. Mulțumesc! Vă mulțumim! Acum are cuvântul uh, domnul Widecamp. Doamna, mă scuzați. Mulțumesc foarte mult. Este o mare onoare de a vorbi în numele celui mai mare partid de aici și vreau să vă spun că sunt mai mult ca oricând convinsă că Brita- Marea Britanie trebuie să plece de aici cât mai repede posibil. Spun asta de modul în care s-au desfășurat ieri uh, alegerile aici. Asta să fie democrația reală, autentică, este o mare trădare pentru țările noastre reprezentate aici, pentru că nu este nimic din acest proces democratic. Uh, și iată de ce, uh, printre multe alte motive, Marea Britanie își dorește și speră să plece de Halloween de aici din Uniunea Europeană și are mare dreptate să o facă pentru că vedem aici un uh, trend care se tot repetă în istoria noastră, în sensul că popoarele mereu se ridică împotriva uh, celor care îi oprimă. Nu uitați uh, răscoalele din Evul Mediu, uh, războaiele anticoloniale și alte răzmerițe. Și iată de ce oamenii vor să plece, iată de ce Regatul Unit vrea să plece și nu contează ce spuneți și ce limbaj folosiți, plecăm, ne luăm rămas bun, ne bucurăm de asta. Eu reprezint uh, sud-vestul Regatului Unit și, domnul președinte, întrerupe, și uh, vreau să vă spun că încă din prima zi am văzut cum se decide aici. Nu aveți puterea să hotărâți pentru noi, pentru că n-ați făcut decât să uh, sporiți uh, măsurile negative în domeniul pescuitului. Iată de ce plecăm. Domnul președinte, întrerupe din nou. Plecăm, la revedere! Grazie. Adesso per la procedura. Acum uh, pentru intervențiile spontane, catch the eye. Domnul Mavrides, aveți un minut. Κύριε Πρόεδρε, do? Right here, Πρόεδρε. Στα συμπεράσματα, στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στα πρόσφατα... În uh, concluziile Consiliului European vedem um, că este inclusă strategia pentru următorii 5 ani și ea se bazează pe protecția cetățenilor și a libertăților. Mai exact, Uniunea Europeană își asumă să protejeze drepturile cetățenilor săi, așa cum sunt ele prevăzute în tratate. Și uh, um, își asumă să-i protejeze pe cetățeni de amenințările care se profilează. Iar interesul cetățenilor este elementul cheie care ne uh, păstrează uniți în fața amenințărilor, fie ele interne sau externe. Consiliul European, la fel ca precum Comisia Europeană și reprezentanții săi de astăzi, au recunoscut nevoia de a face față um, actelor ilegale a lui Erdogan Uh, împotriva Republicii Cipriote. Și asta prin intermediul sancțiunilor cât se poate de repede. Statul de drept trebuie apărat de Uniunea Europeană. Cu toții suntem ciprioți, noi toți care credem în Uniunea Europeană. Alei la parola. Thank you suntem unul dintre cele mai mari grupuri de membri atât liberalii și verzii, deci noi nu suntem cei care vor să întoarcă spatele față de Uniunea Europeană. Și domnule președinte, deci ca reprezentant acestui grup, aș vrea să vă spun că ce ați auzit de acolo din spate nu e reprezentativ pentru punctul de vedere al tuturor cetățenilor britanici. Și țin să vă mulțumesc domnule președinte Tusk, pentru răbdarea dumneavoastră de care ați dat dovadă față de guvernul britanic și vă rog pe dumneavoastră și pe succesorul dumneavoastră să continuați această politică a timpului acordat și a răbdării și să aveți răbdare chiar dacă guvernul nostru nu are un plan B. Parcă și Monty Python s-ar fi descurcat, descurcat mai bine. Brexitul nu e inevitabil. Uh, opinia publică se schimbă. Dacă nu ar fi fost așa, noi n-am fi fost astăzi aici. Și cei care sprijină Europa au nevoie și de sprijinul Europei. Grazie. Domnul Spirachi are cuvântul. Onorevole Spirachi. Doamna Spirac. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte Tusk, domnule vicepreședinte Șefcovici, acest uh, nou început arată cum uh, PPE-ul, Social Social-Democrații, Renew Europe și Verzii împreună au putut da, prin declarația lor comună de orientare, uh, măsura în care se poate garanta în continuare creșterea în Uniunea Europeană. Șomajul în zona euro se ridică la 7% uh, după ultimele statistici și uh, este clar că anumite țări au au, fost, au avut niște șocuri pentru a putea merge mai departe, uh, cum ar fi Grecia. E nevoie de multe măsuri pe piața muncii, prin formare și training. De asemenea, trebuie protejate valorile europene ale democrației liberale fără concesii. În ultimii uh, acești uh, cinci ani,

Mulțumesc. Doamna Aguilar are cuvântul. Ă, domnul Aguilar, mă scuzați, are cuvântul. Sassoli, președinte Tusk. La... Mulțumesc. Domnule președinte Tusk, s-a semnat tratatul de la Lisabona. Avem Carta Drepturilor Fundamentale și Parlamentul European de 40 de ani e singura instituție aleasă direct de cetățeni, deci care îi reprezintă pe cetățeni. Suntem în niște clipe proaspete acum după alegerile europene și pentru prima oară când participarea cetățenilor alegeri a trecut de pragul de 50% după ani de zile de când a fost tot în scădere. De ce? Deoarece acum cetățenii și-au dat seama că pot avea o influență în ceea ce privește cine va fi în fruntea comisiei. Însă, din păcate, nu ați putut să exercitați autoritatea pentru a menține candidații care au făcut campania, acei șpiți în candidat. Nici domnul Franz Timmermans nu s-a putut uh, bucura de sprijinul dumneavoastră doar și asta pentru că a apărat statul de drept și democrația în trecut. Acum, Parlamentul European, deci nu trebuie doar să-și dea acordul pentru uh, Uh, numirea președintei comisiei, dar va trebui să examinăm cu rigoare fiecare comisar, să vedem dacă respectă provocările de mediu, digitale, sociale, să vedem de asemenea că vom avea și o altă abordare în ceea ce privește fluxurile migratorii. Deci Uh, capitana de la Sea de pe Sea-Watch, uh, e o persoană care trebuie respectată de cei care salvează uh, viețile acestor oameni. Nu pot fi trimiși oameni în țări nesigure ca mm, în Libia, unde o tabără de refugiați a fost bombardată și și-au pierdut viața 40 de oameni nevinovați. Vă mulțumesc. Doamna Nina Gil, are cuvântul. Thank you, President. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur că sunteți noul nostru președinte și e cam singura veste bună. Uh, sunt dezamăgită de uh, rezultatele obținute la Consiliu, dar este un, un mod foarte eufemistic de a o spune. Domnule președinte, am, nu am făcut decât să creștem prăpastia față de cetățenii europeni. Este o veste proastă pentru democrație. Nivelul de implicare al cetățenilor pe care l-am avut va fi foarte greu de repetat Îngrijorarea mea este că cei care sunt împotriva statului de drept au câștigat. Grupul Visegrad 4 au reușit ca din punct de vedere moral să uh, contamineze întregul uh, Consiliu. Întregul proces a fost uh, deci uh, afectat și dumneavoastră ați cedat în fața lor practic uh, ați fost strâns cu ușa și forțele negative vor prelua uh, puterea, asta mă tem. Și asta nu se va întâmpla numai în Regatul Unit, cum vedeți uh, mai devreme, ci și în întreaga Europa. Trebuie să continuăm cu procesul de șpiță în candidat și să respingem propunerea Consiliului. Mulțumesc, domnul Giambatski, vă rog un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, domnule Tusk, domnule Șefcovici. Criticile mele față de dumneavoastră vizează pachetul. Pachetul nu provine din aplicarea unor politici, ci pentru că a fost o târguială indecentă, rușinoasă, în spatele ușilor închise. Nu vă respectați votanții. Sunt candidații pe care îi cunoaștem și care au dispărut dintr-o dată. V-ați călcat în picioare propriile principii, le-ați modificat, le-ați schimbat, iar Europa Centrală și de Est a dispărut din schemă. Toți colegii sunt împotriva acestui uh, acord, dar ați votat Totuși, pe cine uh, mințiți? Vă mințiți pe dumneavoastră însuși? Dacă uh, așa era uh, dealul, trebuia să votați pentru Weber, pentru Timmermans, dar nu ați făcut asta. Ați votat împotriva pachetului. Uh, după aia, pentru pachet. Este o schimbare de macaz. Apoi vorbiți despre reguli. Nimeni nu respectă timpul de vorbire o doamnă și-a exprimat părerea aici în spatele meu, n-ați lăsat-o să vorbiți, nu ați lăsat-o să-și spună părerea. Poate că nu o sunteți de acord cu ea, dar respectați-o, respectați părerile celorlalți. Și iată de ce. Vorbiți despre democrație și ieri cu toții, de la stânga până la creștini democrații și mai știu eu cine, ce ați făcut ați făcut astfel încât uh, oamenii de la ECR și de la uh, I și D să nu fie aleși. Asta e democrația? Nu vă place opinia lor, îi uh, le puneți uh, botniță. Uh, eu mă gândesc la uh, adevăratul imn, imnul, uh, imnul, mă, imnul bulgar și nu cel european. Domnul Gheori. Grație, signor președinte. Mulțumesc, <clears throat> domnule președinte. Vă felicit pentru alegerea dumneavoastră. Dragi uh, colegi eurodeputați, cred că în ultimele săptămâni am tras niște învățăminte foarte importante. Încercările de a nu a respecta voința poporului sunt menite și uh, sunt sortite eșecului. Grupul PPE, grupul uh, cel mai reprezentativ, cel mai mare și bineînțeles că orice zvonuri sau tot ce nu ține de tratatele fundamentale, uh, toate acestea vor da greș la un moment dat. Istoria se îndreaptă oricum în direcția cea bună. O altă lecție pe care am învățat-o, nu ar trebui niciodată să încercăm să punem căluș unui grup de state mai mici. Deci nu vă puteți opune astfel grupului uh, țărilor de la Visehrad. Avem un program, avem noi lideri și avem acum șansa de a o lua de la capăt. Avem nevoie de niște state membre puternice care să colaboreze pe baza principiilor din tratate. Trebuie să ne respectăm uh, constituționalitatea fiecăruia dintre noi și trebuie să protejăm uh, temeliile creștine ale acestui continent. Asta e Europa pe care ne-o dorim господин председател господин туск господин шефчович компромис самата никой няма да е доволен някой по малко някой повече но всички са недоволни. Mulțumesc, domnule președinte, spune domnul Kovacev. Noi am propus un principiu democratic, transparent al candidaților de vârf, spitzen candidat. Consiliul nu a respectat asta și același lucru a fost valabil pentru socialiști și pentru foștii liberali. Nu au respectat principiul că partidul care a câștigat cele mai multe uh, locuri în Parlament trebuie să fie cel care um, numește pe următorul președinte al Comisiei. Nu s-a întâmplat acest lucru, iar acum Comisia trebuie să, sau candidații pentru uh, mm, comisie trebuie să își prezinte poziția și numai apoi vom decide. Parlamentul este uh, un for independent care își va lua deciziile în mod autonom. Nu vom uh, lua ordine de la, nu vom primi ordine de la Consiliu. Sunt mândru că sunt bulgar, că sunt european, respect simbolurile Uniunii Europene. Și asta include uh, drapelul, și imnul uh, european. Astea, acestea sunt lucrurile care uh, trebuie să ne uh, unească. Domnul Fle. Grazie, președinte. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Domnule președinte Tusk, Într-adevăr, s-a încheiat Consiliul, avem rezultatele sale și ce s-a întâmplat cu aceste negocieri? Ele nu sunt uh, ideale, însă trebuie să tragem niște învățăminte din acestea. Ce înseamnă aceste învățăminte? învățăminte? Uh, multe lucruri pot fi încă schimbate, modificate, corectate pe parcurs. Iar uh, cei care vor obține încrederea noastră aici uh, trebuie să știe că trebuie să rezolve niște probleme. Noi, Parlamentul, îi vom judeca pe măsura rezultatelor. Nu mai vorbim acum despre târguială și schimb de posturi. Nu. Acum mergem și vorbim despre lucruri concrete. Care va fi programul pe următorii cinci ani? Parlamentul va fi unul care va coopera cu Consiliul și cu Comisia ca să nu rămânem în urma Chinei și a Statelor Unite. Despre asta este vorba. Haideți să nu mai vorbim despre schimb de locuri și posturi, haideți să mergem la concretețe. Un minut. Robert, un minut. Prego. Ďakujem pekne, pán predseda, pán predseda Tusk, pán... Mulțumesc, domnule președinte, domnule președinte Tusk domnule vicepreședinte al Comisiei, domnule Șefcovici, aș vrea să vă spun că acest uh, Parlament și uh, grupurile politice au insistat asupra principiului candidatului de vârf, în candidat. Acest lucru nu s-a întâmplat, iar în spatele ușilor închise s-a negociat la Consiliul European. S-a vorbit despre echilibru geografic, dar el nu a fost respectat iar victimele au fost statele uh, din grupul de la Visegrad, care au avut un candidat bun, care se află în rândul nostru. Iar dacă este adevărat că acest candidat nu a fost ales numai pentru că vine din această regiune, este un semnal foarte negativ față de uh, alegătorii din Europa uh, Centrală și de Est trebuie uh, să abordăm acest subiect și în comunicarea cu cetățenii pentru că ei să nu-și piardă încrederea în democrația participativă. Domnul sau doamna Mariani. Le microfon. Vă rugăm să folosiți microfonul. domnule președinte euh, eu sunt printre cei proaspăt aleși care au venit aici totuși cu ceva speranțe astăzi aici. Au auzit în dimineața asta niște discursuri mărețe în legătură cu democrația, respectarea minorităților, e bine, tot ceea ce e clasificat la categoria valori, fără a spune exact uh, de fapt concret despre ce e vorba. Din nefericire, ieri, ca mulți alții, am asistat la excluderea parlamentarilor care reprezintă 20% din acest hemiciclu. Așa cum a spus un antevorbitor, fie că e vorba de cei din grupul ECR sau de la grupul IDE, deși noi ținem la Europa, ținem totuși la Europa diferită de cea pe care o propuneți dumneavoastră. Da, e bine să aperi principiile, e mai bine să le pui în practică. Ieri am asistat însă la niște aranjamente așa între prieteni care au dus la excluderea 20% din uh, eurodeputați. Deci nu prea mai avem uh, iluzii, uh, nu prea mai avem speranțe în ceea ce privește ce se va întâmpla săptămâna viitoare. Deci un reprezentant din patru va fi exclus în ceea ce privește alcătuirea comisiilor. Da, discursurile dumneavoastră în legătură cu democrația și valorile nu sunt decât niște discursuri de fațadă. Domnul Olegas, un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Mă bucur foarte mult că pot să mă adresez Parlamentului, plenarei și vă felicit pentru alegerea dumneavoastră. Vreau să mulțumesc uh, președintelui Tusk și vicepreședintelui Șefcovici pentru discursurile lor și uh, aș spune și eu ca și colegii mei că într-adevăr nu există un echilibru astăzi între estul și vestul continentului. Uh, ca nivel de reprezentativitate și reprezentare la nivelul posturilor de vârf ar trebui să discutăm uh, modul în care deputații trebuie ei să propună o metodă de ocupare a acestor posturi de vârf, de vârf și cum să coopereze instituțiile în acest sens. Dacă nu avem o astfel de echilibrare, este clar că anumite uh, regiuni din Europa vor fi văduvite de uh, reprezentare. Asta înseamnă lipsă de democrație. Și cât privește schimbările climatice, tot așa. Dragi colegi, pentru a lua hotărâri în comun, pentru a ne atinge obiectivele, trebuie să avem o mai bună cooperare instituțională. Vedem că Consiliul uh, a eșuat Uh, nu a dat exemplul uh, potrivit în acest sens. Însă noi, ca membri ai Parlamentului, putem să o facem și vreau să invit uh, Consiliul să se străduiască în acest sens. Acum, în numele Comisiei, va da replica domnul vicepreședinte Șefcovici. Maroș. Thank you. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Și eu țin să le mulțumesc tuturor uh, deputaților care au intervenit, care sunt nou aleși sau care au venit um, din nou aici cu atât de multă energie și mă bucur de asemenea că în toate intervențiile s-a văzut clar că există o convergență foarte mare între ceea ce privește agenda strategică, convergență la nivel interinstituțional. În următoarele cinci ani vom face eforturi pentru ca Europa să nu rămână doar lider în ceea ce privește combaterea schimbării climatice, ci pentru a stabili un model de economie mai durabilă. De aceea cred că una din posibilitățile majore pe care le avem în această nouă perioadă este să avem o punere în practică corectă a tot ceea ce s-a stabilit înainte domnul Cioloș, doamna Gar- eh, Garcia Perez, domnul Pons Gonzalez și domnul Lamberts eh, au lansat același îndemn. Deci trebuie să facem tot posibil pentru a avea o Europa mai justă, socială, ecologică. Deci să nu uităm acest lucru în planificarea activității noastre viitoare. De asemenea, mă alătur îndemnului adresat de mulți dintre dumneavoastră. Această nouă economie trebuie să asigure că nimeni nu e lăsat în urmă, să combatem sărăcia energetică, să ne asigurăm că toți vor avea un viitor, chiar și cei care locuiesc în regiuni unde se folosește mult cărbunele sau uh, unde există sisteme de termoficare depășite. Deci trebuie să facem tot posibilul pentru a le oferi speranțe, pentru a avea o nouă planificare economică pentru viitor. Un lucru care trebuie subliniat, așa cum spunea doamna Irace Garcia, pentru a ajunge la aceste măsuri concrete, trebuie luate decizii rapide în ceea ce privește viitorul uh, cadru financiar multianual. Să nu pierdem timp, săptămâni și luni, și să facem tot posibilul pentru ca programele și ideile noastre să poată să fie sprijinite financiar așa cum trebuie. Știm că nu suntem departe de mm, o soluție și sperăm ca în timpul președinției, președinției finlandeze să se încheie negocierile cu privire la viitorul buget european. Avem nevoie de o nouă economie care să nu fie doar ecologică, ci și competitivă. Și e foarte clar Va trebui să ne asigurăm că avem o nouă abordare ambițioasă cu privire la toate tendințele megatehnologice, fie că e vorba de inteligența artificială, robotizare și așa mai departe, pentru a ne asigura că vom fi niște competitori puternici față de americani sau chinezi. Și sunt sigur că putem să o facem în felul nostru european, respectându-i în același timp pe cetățeni, respectând mediul înconjurător și respectând tratatele și regulile și obligațiile internaționale. În această privință îl, îi dau asigurări domnului Șirbevan toate acordurile noastre comerciale care urmează să fie discutate cu Parlamentul European respectă toate standardele de mediu și de muncă, deci standarde la nivelul cel mai înalt. Aceasta este reacția europeană la protecționismul care, iată că încet, încet uh, pare să pună stăpânire pe alte părți ale lumii. Deci va trebui să o, să o facem și vom explica toată filozofia care se află în spatele acestor acorduri comerciale. Cu tot respectul față de colegii britanici, trebuie să vă spun că nouă celor de la comisie ne va părea rău să vă vedem plecând. Poate că nu se va întâmpla, cine știe, sperăm că nu și colegilor de acolo de sus, <laughs> din spate, cu toate aptitudinile mele diplomatice, uh, le spun că nu avem noi uh, de luat lecții de leadership de la dumneavoastră. Estimați membri ai Parlamentului European, stimate domnule președinte, stimate președinte al Consiliului European, aș vrea acum doar să-mi închei această primă intervenție în fața noului Parlament Eh, lansând un apel la dumneavoastră. Haideți să folosim acești următori ani pentru a ne asigura ca secolul 21 să fie un secol european sau cât mai european cu putință, deoarece avem nevoie de Europa unită, puternică și prosperă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumim, domnule vicepreședinte Șefcovici. Acum îi dăm cuvântul președintelui Tusk. Vă rog. Domnule președinte, mi-ar plăcea ca instituțiile noastre să coopereze cât se poate de bine. Astăzi mă voi abține de la orice comentariu. Sper că ne vom asuma responsabilitatea astfel încât noul leadership să fie echilibrat din toate punctele de vedere. Vă mulțumesc! Grazie, grazie. Grazie. E adesso uh... Mulțumesc foarte mult și acum mulțumesc domnului președinte Tusk și vicepreședintelui uh, Șefcovici pentru prezența lor în această dimineață împreună cu noi. Am terminat aici această dezbatere. Mulțumesc colegilor care au participat la această dezbatere foarte importantă și ca derogare de la articolul 202 uh, să aprobăm imediat procesul verbal al ședinței de ieri și cât privește ședința de alaltă ieri, procesul uh, verbal va, ședința de astăzi, mă scuzați, vom avea prezul verbal uh, săptămâna viitoare. Comunicări de la Socialdemocrația am primit o serie de cereri și modificări la comisiile parlamentare. Domnul Cutaiar în plasa doamnei Miriam Dali la Comisia Industrie, Cercetare și Energie. Andreea Coțolina în locul lui domnului Pizapia la subcomisia pentru drepturile umane. Observații? Nu, cred că nu. Nicio observație și atunci aceste nominalizări sunt aprobate. Vă mulțumesc tuturora pentru spiritul de cooperare. Am terminat această sesiune a Parlamentului. Ședința se suspendă și vă mulțumesc.